Berman, Richard, salvezi tu lumea? Bine, foarte bine. Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine ați venit. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi de astăzi. E vorba de raportul Berman și anume votul asupra dezvăluirii informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari. Pare un lucru foarte important, spune președintele. Colegul Howitt îl reprezintă pe domnul Berman și aș vrea să trecem direct la vot. Amendamentul 2 cu amendament oral. Da, vă rog. Da, îmi cer scuze. Uh, colegul meu nu poate să fie aici, dar domnului Berman nu-i plac amendamentele orale la votul pe părți 2 și 3, deci va trebui să fim împotrivă. Vreau doar să vă anunț. sind vier Leute. You need four people. Avem nevoie de patru persoane. Avem patru persoane? Da, socialiștii fac tot timpul ce li se spune. <laughs> This is every how they define solidarity. <laughs> Așa se definește solidaritatea acum. Das sind beide oral amendments gone. Amendment 1 and 3. Amândouă, amendamentele orale 1 și 3. Deci votăm Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Se respinge, da. Da, se respinge. cine pentru prima parte încă o dată? Împotrivă? Da, se respinge. cine e pentru partea a doua? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Ce vreți să verificați? Prima parte? A doua parte, bine. cine e pentru? Încă o dată. Ați votat pentru, nu? Păi cum? Ați votat da. That's That's the point. The Christian Democrats are confused and the socialists do what they are told. Socialiștii fac ce li se spune. and the Christian Democrats win and the socialists... Și creștini democrații câștigă. Asta este ce se întâmplă. E o chestiune de omniprezență, nu putem să fim peste tot. Bine, se închide votul. 12 la 14, deci se respinge. Cine e pentru partea a treia? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm bine. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Și se respinge. Spuneam eu că se respinge. Se vorbește fără microfon în sală. So it's uh, won by 17 to 16. 17 la 16 atunci. Pentru. Amendamentul 16 acum. Prima parte. cine e pentru prima parte? cine e pentru partea a doua, nu, cine e pentru prima parte și cine e împotriva acum, abțineri se adoptă, cine e pentru partea a doua, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 cu amendament oral sau nu e cu amendament oral? Aici în regulă, bine. Prima parte. Sunt două părți, nu? Also wir stimmen das ab mit oral amendment. Votăm cu amendament oral. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 3. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 25. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 26 și 27. Pentru? Ce amestec bun cei doi împreună. Bine, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29. Prima parte, cine pentru, împotrivă, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, în prima parte întâi, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 37, două părți. Cine-i pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 1. Ce vreți să verificăm? Bine, se verifică partea a doua. Abstimul este închis. S-a închis votul. 14 la 19 se respinge. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Nu, se adoptă, pardon. Verificăm, bine. Se adoptă, da, verificăm. Da. 14. Deci 14 la 18, cum se face? Liberalii au votat cu da? Așa e cu liberalii, se aude din sală, își schimbă opinia. Da, așa sunt liberalii, știu. Asta <laughs> mai am mai văzut. Amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se verifică. S-a închis votul. 18 la 16 se adoptă. Amendamentul 5. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Pentru. Verificare bine. S-a închis votul. Jetzt stimmen wir alles elektronisch. Votăm totul electronic până la sfârșit atunci, nu? Sau cum? 7. Pentru. Împotrivă. Socialiștii sunt împotrivă, da? Păi de ce ați votat împotrivă atunci? Verificăm. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Sunteți siguri că ați votat pentru socialiștii? Ori nu merg uh, consolele, ori nu știu ce se întâmplă aici, ceva nu e regulă. Amendamentul 9, cine-i pentru? 8, spune cineva. 8, cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 10 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ă, se adoptă, pardon, spune președintele. Se respinge. 11 se verifică, cred. S-a închis votul. 17 la 16 se adoptă. 12. cine pentru? Împotrivă. Se verifică. S-a închis votul. 17 la 18 se respinge. Am senzația că există votul secret și votul uh, electronic și se votează diferit. Altfel nu-mi explic de ce ies așa <laughs> rezultate diferite. Bine, amendamentul 13, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 14 și 15, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Cine este pentru raport în totalitatea sa amendat? S-a deschis votul electronic. Și s-a închis. Și se adoptă raportul cu 25 la 10. Felicitări domnului Berman și, de fapt, domnul Howie trebuie să-i dea o bere lui domnul Berman pentru că a luptat pentru dumnealui. Mm-hmm. 25 zu 10. 25 la 10, nu? 25 la 10 cu 0 abțineri, da. Trecem acum mai departe la raportul pe, pentru Islanda, privind Islanda. Raportul de țară se cheamă și sunt foarte curios ce, rapor, ce progrese ne va prezenta domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, discutăm uh, din nou despre Islanda. Am mai făcut-o în urmă cu patru luni. Am mai făcut-o în urmă cu patru luni uh, intervalul uh, care s-a scurs uh, din acel moment a fost poate util, uh, în sensul că am avut posibilitatea să evaluăm schimbarea produsă de alegeri în această țară. Așa cum se știe, Islanda este încă în acest moment un stat candidat. Guvernul a decis totuși să sisteze, să oprească negocierile în vederea aderării, așteptând, asta e soluția propusă, un studiu pe care l-a comandat Institutului de Studii Economice al Universității din Reykjavik. Scopul acestui studiu e de a evalua, în primul rând, stadiul în care se află uh, negocierile de aderare, în care se aflau în momentul în care au fost stopate și, pe de altă parte, eh, scopul e acela de a evalua situația Uniunii eh, Europene. Eh, mi se pare interesantă opțiunea pentru că, iată, politicienii nu vor să decidă înainte de a asculta opinia produsă în Institutul de Studii Economice de la Universitatea din Reykjavik Uh, inițial uh, se uh, pomenea despre o discuție referitoare la acest studiu, pornind de la acest studiu în toamnă. Um, raportul Universității din Reykjavik nu va fi însă prezentat decât în ianuarie, ceea ce înseamnă că va trebui să mai așteptăm câteva săptămâni, câteva luni, până când vom avea o poziție clară a guvernului islandez pornind de la uh, raportul menționat. Uh, în uh, acest context de um, indecizie s-a întâmplat ceva interesant în opinia publică și anume a crescut numărul celor care sunt favorabili aderării. S-a ajuns, potrivit ultimului sondaj, la 41 1,7%, e un uh, sondaj făcut de Institutul Gallup deci uh, a crescut cu circa 8% numărul celor care vor aderarea. Se menține uh, în continuare o majoritate care este favorabilă continuării negocierilor și asta e tot interesul uh, situației politice de la Reykjavik pentru că guvernul pe de o parte a decis oprirea negocierilor și a comandat studiul de care vorbeam. Pe de altă parte, opinia publică nu numai că e în continuare favorabilă continuării negocierilor, dar Uh, treptat opinia publică devine pozitivă în privința aderării. Un guvern care ezită și o opinie uh, publică mai mobilizată, mai interesată de aderare. Asta este fotografia momentului. Um, pe de altă parte, de la ultima noastră discuție, Comisia a prezentat uh, rapoartele de progres referitoare la țările candidate pe 2013. În cazul Islandei nu e vorba decât despre un raport Uh, nu despre un raport de progres. Sigur, noi suntem într-o situație paradoxală, întrucât uh, discutăm, uh, ăsta este titlul raportului, progresul, raportul um, referitor la progresul din 2012 și situația și perspectivele postelectorale. Asta pentru că, așa cum vă amintiți, raportul pe care l adoptasem referitor la 2012 a fost amânat în mai multe rânduri și uh, practic noi n-am avut un vot în plen, avusesem un vot în comisia noastră, dar nu și în plen. Și astăzi, deși Comisia a publicat un raport despre 2013, noi discutăm despre progresele din 2012 și uh, acest blocaj intervenit după alegerile de la începutul, uh, de la începutul acestui an. Uh, comisarul Fiule, în declarația pe care a făcut-o în fața Comisiei noastre, uh, Uh, a anunțat disponibilitatea Comisiei de a reîncepe negocierile, dorința de a ajunge la un rezultat uh, benefic pentru ambele părți. Am salutat această decizie, această poziție, ca fiind uh, foarte rațională și foarte um, corectă. pe de altă parte, am notat faptul că primul ministru islandez a reacționat acuzându-l pe comisarul Fiule că a formulat o părere prea liberă despre stadiul negocierilor. Ehm, mi s-a părut că nu e tocmai cea mai potrivită reacție, dar sigur că respectăm ehm, eh, poziția exprimată de șeful guvernului de la Reykjavik. Eh, în contextul în care guvernul și Parlamentul eh, islandez nu au aprobat o poziție clară, nu cred că ehm, de la, de la Reykjavik putem Uh, aștepta corecții ale poziției uh, clare pe care Comisia și Comisia noastră, Comisia și uh, Comitetul nostru le-au exprimat. Um, înainte de a încheia, aș vrea să mulțumesc colegilor pentru că au luat în seamă rugămintea pe care am exprimat-o, și anume aceea de a avea un text scurt și la obiect. De asta am propus un singur amendament de compromis care a fost transmis raportorilor din umbră. Înțeleg că în principiu ei sunt de acord. Uh, Uh, e vorba de un amendament de compromis care uh, strânge împreună contribuțiile colegilor pentru a actualiza uh, discuția care are loc în Islanda despre aderare și cadrul intervalul temporar în care intervalul temporal în care această discuție este fixată. Vă mulțumesc pentru atenție și stau, bineînțeles, la dispoziție pentru uh, informații suplimentare sau pentru comentarii. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Buzec. De colegă Rucek da. Rucek, îmi cer scuze. Domnul Rucek e aici. Eu îl înlocuiesc pe domnul Fom, care n-a putut să fie aici și aș vrea doar să vă transmit punctul său de vedere. Aș vrea să mulțumesc mai întâi domnului Preda pentru această rezoluție foarte echilibrată pe care o avem aici și pentru că avem și amendamente. Domnul Preda a fost uh, obligat să lucreze în circunstanțe speciale și apreciem felul în care dumnealui a dus la bun sfârșit acest raport având o țară care și-a depus uh, întâi uh, statutul de candidat și după aceea și-a disolvat uh, echipa de negociere pentru aderare, e un lucru foarte straniu și cred că este foarte important ca noi, indiferent cât de mult regretăm acțiunile guvernului nou uh, conservator de la Reykjavik, uh, trebuie să respectăm această decizie și să nu încercăm să facem presiuni prea mari, riscând să se închidă cu totul negocierile. Trebuie, deci, ca dosarul de aderare să fie menținut deschis. Nu trebuie să provocăm o reacție negativă împingându-i prea puternic să continue acest proces, pentru că cred că ar putea fi contraproductiv și cred că procesul este mai important să fie dus la bun sfârșit decât uh, să fim uh, foarte puternici ca să, și apoi să se închidă acest proces. Guvernul și-a arătat uh, interesul totuși în a deveni membru în Uniunea Europeană, dar din moment ce au propus un, și-au promis un referendum cu privire la continuarea negocierilor de aderare, Islanda va decide dacă guvernul ma, va mai continua în, această, uh, în acest proces sau își va ține angajamentele. Guvernul știe că se poate totuși continua și fără un referendum, eu zic că trebuie să le dăm uh, celor din Islanda, islandezilor, timpul să își decidă ceea ce le convine mai mult. Aș vrea totuși să decid că există totuși, să vă spun că există totuși un risc ca să se uh, Există un răspuns uh, negativ și cred că este important să ținem o legătură strânsă cu poporul islandez și să intrăm într-un dialog deschis mai departe. Pentru ei și pentru noi, ideea aderării Islandei este o chestiune importantă, importantă și de suflet pentru noi și deci trebuie să ne menținem speranța, iar uh, parla Comitetul Parlamentar Mixt uh, continuă să fie un instrument foarte important pentru ca să continuăm în acest sens. Domnul Ferm uh, nu are nicio problemă cu propunerea dumneavoastră și vă mulțumesc. Van Balen. Mulțumesc, domnul Van Balen. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ALDE vreau să vă spun că poziția noastră este similară cu cea a vorbitorului dinaintea mea. Islanda este o democrație veche și salutăm să devină membru în Uniunea Europeană. Însă Poporul și guvernul islandez trebuie să decide cum vor să procedeze de acum încolo. Sunt de acord că nu trebuie să facem presiuni suplimentare, ei trebuie să decidă la ce ritm vor să facă acest lucru, dar în continuare rămân bineveniți și în momentul în care vor decide să reînceapă procesul de extindere și să stabilim următorii pași, sunt bineveniți să o facă. Le, îi rog pe toți din acest grup dacă contactează reprezentanții ai familiilor politice în Islanda să vadă ce se poate face, dar noi acceptăm decizia guvernului islandez și uh, sunt uh, bineveniți, bineînțeles, să își schimbe și opinia. Mulțumesc, domnule Van Dalen. Acum, uh, Robert. Domnule președinte, noi avem un proverb în Anglia care spune Softly, softly, catchy monkey încet, încet se ajunge la uh, obiectiv. Îl felicit pe domnul Preda pentru leadership-ul de care a dat dovadă în delegația de negociere și pentru felul în care a controlat acest uh, dosar. Chiar că, deși a trecut ceva timp de când am fost la vizita oficială, era clar că nimeni nu prea știa ce se întâmplă acolo și încotro se merge. Au existat anumite decizii despre o politică și o procedură care ar fi trebuit adoptată, dar eu cred personal că Probabil că nu vor vrea să adere, dar în funcție de punctele noastre de vedere de aici depinde să vedem ce vrem să facem, dacă vrem sau nu. Nu cred că depinde de noi, ci poporul islandez trebuie să decide acest lucru. Din 1950 sunt în democrație acești uh, oameni și deci cred că depinde absolut numai de rezultatul referendumului ce se va întâmpla. Sunt interesat uh, foarte mult de ce a spus uh, domnul președinte, că totuși în uh, sondajele de opinie s-a cre- a crescut aderarea pentru acest proiect. Deci felicitări raportorului pentru că într-adevăr a avut mult tact în acest dosar și a reușit să-și uh, păstreze imparțialitatea, deși nu este ușor și deși uh, cred eu că poziția noastră trebuie să fie cea de așteptare. Să vedem și să sperăm, în funcție de fiecare opinie personală, dacă vor adera, dar eu zic că este decizia lor și sunt foarte mulțumit din partea grupului meu cu felul în care raportorul a gestionat acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Sir Robert. Acum vreau să dau cuvântul Comisiei domnului Lange. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule Preda, pentru raportul dumneavoastră. Aș vrea să vă dau câteva informații uh, datate, care cred eu nu au fost până acum menționate. În primul rând, studiul care a fost mandatat de către Ministerul uh, Afacerilor Externe despre stadiul negocierilor de aderare și mai ales despre evoluțiile din Uniunea Europeană. Informația noastră în momentul de față este că acest studiu va fi făcut de către Institutul de Studii Economice de la uh, Universitatea din Islanda și înțelegem și că va fi un raport factual, fără nicio recomandare aferentă. Spre deosebire de ceea ce am avut uh, înainte ca idee inițială, va fi finalizat doar la începutul lui 2014 și apoi va fi discutat în Parlament. Pe lângă acest studiu, deci din partea Ministerului de Afaceri Externe, mai există și Confederația de Lucru Islandeză și Confederația Lucrătorilor din Islanda, care de asemenea au cerut un raport cu privire la aderările și negocierile de aderare și aderarea la Uniunea Europeană, care este pregătit de Institutul pentru Afaceri Externe și care va fi publicat de asemenea în primăvara anului 2014. Așadar, cam atât în momentul de față. Aceste patru organizații sunt cele care au susținut până acum continuarea negocierilor de aderare și înțelegem că um, aceasta se va și reflecta în raport. Putem așadar prevedea că va avea loc o dezbatere pe aceste două rapoarte în primăvara anului viitor. Câteva informații actuale de asemenea cu privire la sondajele de opinie. Am ultimele cifre aici care arată că de fapt majoritatea islandezilor, cam 67% dintre ei, sunt pentru organizarea unui referendum despre continuarea sau nu a negocierilor de aderare, cu 52% dintre ei care doresc, de fapt, să continue negocierile de aderare. Acest sondaj arată, de asemenea, o altă majoritate, și anume că majoritatea populației este împotrivă aderării, în timp ce 1% este pentru. Mulțumesc foarte mult, domnule Preda. Doriți să mai spuneți ceva suplimentar? <clears throat> Mă bucur că avem un consens uh, Uh, referitor la Islanda și după ce guvernul uh, a decis să stopeze negocierile. Exista deja un consens în momentul în care negocierile erau în curs. Observ că există și acum un, uh, un consens în privința Islandei. Um, foarte probabil vom avea în următoarele luni o confruntare între studiile comandate care au fost Um, menționate mai devreme uh, și uh, personal mă aștept ca uh, decizia să nu fie luată prea curând. Probabil că în primăvara viitoare discuția de-abia se va angaja și asta înseamnă că despre Islanda nu vom, vorbi, nu vom mai vorbi prea curând în acest comitet. Vă mulțumesc pentru colaborarea. Thank you very much, uh, Christian. Uh, at... Mulțumesc, uh, Cristian. Haideți să anunțăm acum data votului, 5 decembrie, deci săptămâna viitoare. Și astfel putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Și să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dar, din păcate, colega noastră, doamna Iegle, nu este în sală. Deci, uh, Trecem direct la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul privind Muntenegru, domnul Tanak, intervenție fără microfon din sală. Îmi cer scuze, nu știam că o să fie punctul meu acum și nu am discursul la mine, l-am la birou. Atunci vă propun o pauză de 5 minute și uh, mă așteptăm pe doamna Igle sau discursul dumneavoastră, domnul Teană, cine ajunge primul. Claudia. Mr. Tanner? You, you're ready? Or... So, colleagues, we can start then... Uh... Bun. Dragi colegi, începem deci cu punctul 12 pe ordinea de zi. raportul pe 2013 privind progresele realizate de Muntenegru și dau cuvântul domnului Tanak. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, domnilor și domnilor, mă bucur foarte mult că pot prezenta din nou raportul de țară privind Muntenegru, care de când a primit statutul de țară candidat în, în decembrie 2010, am făcut numeroase progrese pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană și am avut bucuria de a vizita Muntenegru acum 10 zile. Această țară este un exemplu de ce se poate face în Balcani. Doar acum șapte ani a avut un referendum foarte controversat în ceea ce privește despărțirea de Serbia, țara care a dominat Muntenegrul într-un fel sau altul timp de sute de ani și, bineînțeles, în ultimii zeci de ani după separarea de Iugoslavia și Inițial eram sceptic în ceea ce privește posibilitatea supraviețuirii de unul singur a Muntenegrului, dat fiind uh, dimensiunea mică și populația redusă a acestei țări. Dar m-am înșelat. Nu numai că Muntenegru a muncit din greu pentru a desfășura reforme importante în uh, domeniul social, economic și uh, de justiție, ci chiar a depășit Serbia în, procesul de negociere. Deci de acum un an s-au încheiat toate reuniunile de screening în ceea ce privește capitele de negociere iar acum discutăm uh, capitolele 23 și 24 foarte importante în ceea ce privește reforma justiției, reforma sistemului penal, combaterea corupției, spălarea de bani și crima organizată. Deci sperăm acum că negocierile oficiale vor începe pe marginea acestor capitole în următoarele luni. Așa cum s-a întâmplat, iată acum uh, Islanda a ieșit din cursa europeană, s-ar putea deci ca Muntenegru să fie următorul stat care să, adereze la Uniunea, care să adere la Uniunea Europeană dar acest lucru nu se va întâmpla înainte de 2020-2021 cel mai devreme. Uh, Muntenegru uh, are foarte multe avantaje. Este o țară mică și frumoasă în Balcanii de Vest și uh, am subliniat întotdeauna aspectele pozitive ale raportului meu, lucru care nu mă deranjează, iar un lucru important este consensul național în ceea ce privește integrarea la, în Uniunea Europeană. Chiar și opoziția guvernamentală este de acord cu acest obiectiv și credeți tocmai am fost acolo, mi-am dat seama cât de încrâncenată este opoziția, dar există unele semne îngrijorătoare. Muntenegru trebuie salutat pentru uh, presa uh, liberă și activă și societatea civilă uh, foarte variată. Am asistat la faptul, în cadrul vizei mele, mele că, da, faptul că mass media și uh, ONG-urile au uh, ocupat spațiul uh, opoziției din atacându-l pe uh, premier și anturajul său și nu există un dialog constructiv cu dialogul în ceea ce privește, cu guvernul, mă scuzați, în ceea ce privește aderarea europeană. Acesta poate să fie o, un semn al neajunsurilor uh, la nivel parlamentar. Au fost, uh, au fost chiar incidente de violență împotriva jurnaliștilor și, și procese în instanță se pare totuși că se pare că există și și ne și îndoieli în ceea ce privește um, transparența mass mediei, încercări de manipulare a opiniei publice de către mass media. Există riscuri, deci, uh, de riscuri de scindare a societății uh, Muntenegrului care ar putea întârzia procesul de aderare, chiar dacă guvernul face tot ce trebuie și aplică reformele necesare. Iar uh, societatea civilă ar trebui să tragă guvernul la răspundere. Acest lucru ar trebui să se întâmple la nivel parlamentar, dar se pare că se întâmplă în afara acestuia. Procesul este unul obișnuit, avem, negocieri, avem o discuție de negociere privind chestiuni sociale, economice și cooperare regională. Subiecte sunt aceleași ca anul trecut, mai ales în ceea ce privește reformarea legii electorale, a justiției Există foarte mult optimism în ceea ce privește uh, alegerile procurorului general uh, care necesită o majoritate de două treimi. Se pare că există optimism în ceea ce privește îmbunătățile pe care le aduce în ceea ce privește statul de drept. Există nevoia de a îmbunătăți uh, volumul de, de spețe resta, uh, restante în. Uh, în instanță și de combatere a crimei organizate care se manifestă chiar la nivelul cel mai înalt. A existat acest scandal al registrărilor în care uh, membrii par- partidului de la guvernământ a fost înregistrat discutând despre o utilizare frauduloasă a fondurilor, dar însă nu vreau să uh, judec eu pe nimeni aici, fiindcă nu este, de, nu este latitudinea noastră să facem acest lucru, trebuie să fie judecat în instanță acest lucru, iar lucrurile uh, Uh, trebuie să se desfășoare uh, în uh, mod lin, așa cum se spune și în raportul Comisiei. În ceea ce privește minoritățile, minoritatea romă, LGBT, modelul de progrese și aici, um, se pare că există numai două persoane care și-au declarat homosexualitatea în Muntenegru, iar unul dintre ei, un jurnalist, acum Uh, s-a refugiat în Canada, deci mai e cale lungă de bătut în ceea ce privește drepturile LGBT, în ciuda um, încercărilor uh, poliției de a asigura uh, de a asigura siguranța la, la demonstrațiile LGBT. Sunt de părere că aderarea la NATO, de pildă, ar uh, fi de mare ajutor pe calea reformelor și ar consolida negocierile la Uniunea Europeană, dat fiind uh, suprapunerea celor două dosare. Ministrul apărării cu care m-am întâlnit mi-a spus că Muntenegru deja aș aduce uh, o contribuție privind uh, privind PSAC și uh, iată pe scurt, uh, Muntenegru este o poveste de succes și cred că acest raport trece în revistă realizările acestei țări. Sunt, uh, sunt gata să stau de vorbă cu dumneavoastră um, pe parcursul uh, acestui proces și să primesc amendamente înainte de votul care cred că va avea loc în ianuarie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Țeanăc, pentru prezentarea raportului. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră și uh, urez bun venit doamnei Iegle. Însă acum trebuie să terminăm cu raportul privind Muntenegru și după aceea ne ocupăm de raportul dumneavoastră. Doamna Ibrisagici. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca întotdeauna, domnul Tanak a redactat un raport foarte bun, unul de asemenea echilibrat și doresc să-i mulțumesc pentru acest lucru. Mă auziți? Pot să vorbesc și în slovacă, dacă preferați. Dar voi continua în suedeză. Deci îi mulțumesc domnului Tenok pentru acest raport echilibrat și mă, mă voi referi doar la câteva puncte din acest raport. Combaterea corupției și a crimei organizate reprezintă priorități cheie, însă acest lucru este valabil nu doar pentru Muntenegru, ci pentru întreaga regiune. Observăm faptul că și în Serbia se acordă o atenție deosebită acestei uh, teme. Am văzut că s-a înregistrat ce s-a întâmplat după aderarea României și Bulgariei în uh, Uniunea Europeană și Muntenegru s-a angajat puternic pe această cale de combatere a corupției și a crimei organizate. Acest lucru este de altfel subliniat de domnul Tenoc în uh, raport. Cred că există um, necesitatea de a recurge la aceleași uh, formulări ca și în uh, rapoartele care discută situația din alte țări, pentru că crima organizată este un fenomen transfrontalier. Foarte multe state sunt uh, afectate de acest fenomen. Drept urmare, mi-aș dori să folosim aceleași formulări când descriem acest fenomen. În legătură acum cu tema libertății mass media. Este important ca jurnaliștii să poată să-și uh, desfășoară activitatea. Și în acest context, desigur, și jurnaliștii au o anumită responsabilitate, o responsabilitate care poate este altfel înțeleasă în Balcan decât în Occident. Libertatea mass mediei în Balcan înseamnă poate că jurnaliștii au libertatea de a scrie despre orice și oricum. Este important, drept urmare, să găsim uh, un uh, text echilibrat pentru că libertatea aduce cu sine și un anumit grad de responsabilitate. și cred că voi actualiza anumite fapte, pentru că, de exemplu, în raport se spune că Muntenegrul trebuie să uh, protejeze mai bine minoritățile și sunt, uh, este amintită minoritatea romă și uh, egipteană. Știm foarte bine că în anul 2012 Muntenegru a redactat un plan de acțiune dedicat tocmai acestor două minorități și cred că acest lucru trebuie amintit. Apoi, cred că opoziția nu va fi de acord cu acest uh, raport și va considera că lucrurile sunt, uh, prea, sunt puțin înfrumusețate, dar cred că raportorul are dreptate. În comparație cu Serbia, de exemplu, uh, situația este puțin uh, diferită. Părți din opoziția politică nu sunt uh, fericită în momentul în care uh, se spune că lucrurile merg bine în Muntenegru. Drept urmare, vă rog să sprijiniți acest uh, text pentru că este unul uh, echilibrat. Mulțumesc, Ana. Acum în numele socialiștilor, cuvântul domnul Rucec. Mulțumesc. Eu o să vorbesc în numele domnului Far, raportor din număr. În primul rând, Mulțumim domnului eh, Tanak pentru acest raport echilibrat, care se concentrează pe chestiuni foarte importante, cum ar fi rolul societății civile în procesul de reformă și aderării europene și importanța deschiderii capitolelor 23 și 24 pe viitor în, în, în scurt timp. Vom înainta, voi înainta unele amendamente în ceea ce privește unele subiecte care nu sunt acoperite în acest raport, care sunt extrem de importante. Este vorba despre finanțarea acordului de parteneriat economic APE, care trebuie să fie disponibile organizațiilor uh, centralizate, sindical, sindicatelor și altor beneficiari. Muntenegrul trebuie să se ocupe în continuare de politicile de egalitate, să se asigure că femeile sunt, sunt reprezentate cum trebuie în Parlament și la în posturile de conducere și la nivel decizionar în sectorul public și privat. Egalitatea salarială este un obiectiv la fel de important și în calitate de social-democrat, spre domnul Ferm, voi înainta un amendament privind drepturile sindicale și drepturile de laborale. Dar acestea fiind spuse, raportul este echilibrat și aceste amendamente nu vă face decât să-l îmbunătățească. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Rucec. Din partea grupului al de domnul Biden. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori, în primul rând, să îi mulțumesc domnului raportor pentru eforturile desfășurate pentru încercarea domniei sale de a redacta un raport echilibrat, constructiv și prietenos cu privire la Muntenegru. În numele grupului meu vreau să vă spun că noi considerăm că Muntenegru progresează treptat, dar sigur, înspre îndeplinirea obligațiilor cu privire la aderarea Uniunii, la Uniunea Europeană. Sunt uh, unele aspecte îngrijorătoare uh, și așa cum uh, se spune în, uh, în raportul comisiei, totuși asistăm la o centralizare administrativă. După o perioadă mai tulbure, de după alegerile prezidențiale, lucrurile s-au, au intrat din nou pe făgaș, iar Parlamentul își desfășoară activitatea așa cum trebuie se văd eforturile de aplicare a reformelor în capitole cum ar fi achizițiile publice, dreptul uh, companiilor, uh, TIC, uh, impozite, antreprenoriat, politica industrială. Muntenegrul a făcut progrese substanțiale, iar Comisia propune deschiderea negocierilor, la fel ca domnul raportor. Iar noi uh, suntem de acord. În ceea ce privește alte capitole, au fost stabilite sisteme de referință și acestea ar trebui să uh, fie avut în vedere în ceea ce privește progresul în următoarele luni. Trebuie să existe un plan de acțiune cuprinzător uh, în ceea ce privește programul de reformă cu privire la statul de drept, care reprezintă sistemul de referință pentru capitolele 23 și 24 de deschiderea acestor capitole. Aici avem chestiuni critice, cum ar fi combaterea corupției, crima organizată, și reforma justiției. La fel ca domnul raportor, aș dori și eu să se deschidă și alte capitole și să se dea având procesului de reformă. Situația social-economică din țară rămâne complicată, rata șomajului este aproape de 20%. Societatea civilă este deja implicată în mai multe procese, dar uh, participarea acesteia ar putea să fie îmbunătățită. Rolul pozitiv al acestei țări uh, în regiune ar trebui să fie și el recunoscut. Iar în cele din urmă, dați-mi voie să, să vă spun că delimitarea frontierelor, așa cum uh, se spune și în raportul Comisiei, reprezintă un aspect extrem de important, iar Muntenegru și vecinii săi ar trebui să rezolve problema frontierelor, fiindcă istoria ne arată că s-ar putea ca granițele să devină o problemă gravă la un moment dat în uh, zona Balcanilor. Mulțumesc, domnule Weigel. Din partea verzilor are cuvântul domnul Demesmeca. Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să vorbesc în numele doamnei Lunacek. Mulțumesc domnului, rap, domnului raportor. Acum, să discutăm despre votul la plenară din aprilie privind raportul Muntenegru după alegerile prezidențiale. Ne pare foarte rău că nu ne-a sprijinit domnul raportor și grupul său politic și nici măcar PP și alte în ceea ce privește amendamentul pe care l-am înaintat cu privire la uh, conflicte după alegeri. acest amendament uh, am vorbit despre problemele grave și neregulile în ceea ce privește înregistrarea votanților și folosirea fondurilor publice. Am fi putut să influențăm lucrurile în Muntenegru, însă nu am făcut-o noi, Parlamentul European. Acum, uh, uh, aceste chestiuni se regăsesc în raportul de țară și în raportul domnului Tanăc, dar, din păcate, nu se face suficientă presiune. Știți foarte bine faptul că a existat o comisie de anchetă parlamentară care nu a putut uh, să atragă concluzii, iar comisia spune foarte clar că monitorizarea justiției este deficitară. Aceste subiecte nu sunt nu sunt o nimica toată. Este vorba despre o uh, subminare a democrației și ne punem întrebarea dacă această țară respectă criterii politice de bază. Politice de bază. Uh, trebuie să avem o atitudine fermă și grupul meu speră că va beneficia de sprijinul celorlalte grupuri politice dacă se vor repeta aceste lucruri. Există și îngrijorări în ceea ce privește siguranța jurnaliștilor sau a celor care doresc să furnizeze servicii mass media independente. Situația mi s-a spus că nu se îmbunătățește și din potrivă jurnaliștii sunt mai amenințați decât în trecut. Se spune la alineatul 13 că și așteptăm uh, o, un control judiciar, iar libertatea mass media este, mass media este un element foarte important al, la nivel politic. Ne bucurăm că guvernul a adoptat o strategie în ceea ce privește uh, îmbunătățirea nivelului de trai al uh, persoanelor LGBT, dar autoritățile trebuie să facă mai mult decât să, uh, să, să redacteze documente. Unul dintre una dintre personalitățile cele mai active a minorității LGBT tocmai a, a cerut uh, azil în Canada. Cum se poate explica acest lucru? Deci trebuie să se facă mai multe aici. Mulțumesc foarte mult domnului raportor. Grupul meu va, va înainta niște amendamente privind aceste chestiuni pe care le-am ridicat aici și uh, așteptăm să colaborăm bine cu domnul raportor. Vă mulțumesc, mulțumesc acum din partea domnului, din partea grupului GUE are cuvântul domnului, domnul Vulianici. Mulțumesc foarte mult domnului raportor pentru acest raportor pentru acest raport cinstit și prietenos. Când spun cinstit, este vorba despre faptul că acoperă principalele elemente care trebuie ridicate în discuția privind Muntenegru și când spus că este un raport prietenos, înseamnă că acest raport încearcă să dea o mână de ajutor țării și să încurajeze această țară, care, după mine, este, ar trebui să fie rolul unui raport bun. Uh, Ideea nu este să uh, evaluăm, uh, să tragem la răspundere țările respective, ci să le ajutăm. Muntenegru este o țară mică, uh, 600.000 de, de locuitori, dar uh, o țară complexă. Din punct de vedere al cătuirii naționale, a locuitorilor, din punct de vedere religios, și din punct de vedere istoric, al istoriei sale. Dar această complexitate nu este principala sursa problemelor cu care se confruntă această țară. Ei nu sunt naționaliști, ultrareligioși și așa mai departe. Muntenegru a fost uh, uh dominat la nivel politic de același partid uh, din anii 90. În această țară, care peste, puțin peste, 5, peste jumătate de milion de locuitori, înseamnă că, iată, clasa politică este dominată de un cerc strâns de oameni, de o familie politică de o familie, ceea ce duce la corupție sporită, la infiltrarea crimei organizate în rândurile, rândurile uh, guvernamentale. Iată, se, se vând activele statului, se face contrabandă. spalare de bani, toate acestea sunt elemente laurea zilei în economie. Iar aceste uh, lucruri, se, se încearcă combaterea acestor fenomene, într-adevăr. Și e cu succes. Dar Principala cauză este partitocrația, care reprezintă un element caracteristic al țărilor uh, de tranziție. Ceea ce iar acest fenomen nu a scutit Muntenegrul și nici alte țări din uh, Balcani. Ar trebui să se spună foarte clar acest lucru. Iar eu voi înainta unele amendamente în acest sens. Pe de altă parte, sunt probleme la care face referire domnul raportor în acest document, și anume faptul că Muntenegru, mai devreme sau mai târziu, A trebuit să facă față uh, faptului că nu există industrie în țară industria care exista înainte de 90, anii 90 a fost distrusă cu totul. Rata șomajului este foarte ridicată. Va fi, toate acestea vor fi probleme cu care, care vor, se vor ridica pe drumul negocierilor de, aderer, de aderare. Sunt într totul de acord cu domnul raportor când spune că uh, capitolele 23 și 24 ar trebui să fie deschise. Fiindcă acesta este domeniul unde a făcut Muntenegrul cel mai, cele mai multe și va trebui să facă și mai mult pe viitor. Acestea fiind spuse, grupul meu sprijină acest raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, am dat cuvântul raportorilor din umbră și mai am doi vorbitori. Dar mai întâi dau cuvântul domnului Cucan, președintele delegației. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să-l felicit pe colegul nostru Tenoc pentru munca sa pe marginea raportului uh, privind Muntenegru. Este un raport foarte bun, tocmai de aceea mă voi limita la niște rămași generale. În general, Mă bucură faptul că Muntenegrul merge înainte în procesul de integrare europeană. Însă, în cadrul acestui proces, cred că ar trebui să cerem mai mult. Mișcarea în față ar trebui să fie mai rapidă și mai substanțială. Tocmai de aceea, aș dori să lansez un apel guvernului din Muntenegru să nu piardă avântul cu care a început acest proces. Este vorba de punerea în aplicare a, a reformelor. În primul rând, Statul de drept și reformele legate de buna funcționare a statului de drept trebuie să fie asigurate și trebuie să fie monitorizate. Capitolele 23 și 24 sunt capitole cheie în negocierile cu Uniunea Europeană. Combaterea împotriva corupției, combaterea corupției și a crimei organizate trebuie să fie continuată și trebuie, continua, trebuie continuate anchetele uh, principale și regret faptul că nu s-au ajuns la verdict în prima instanță din acest punct de vedere. În plus, libertatea de exprimare și libertatea mass media trebuie garantată. Eu consider că atacurile împotriva jurnaliștilor și a mass media sunt uh, inacceptabile și, în plus, participarea societății civile în dialogul privind integrarea europeană și privind reformele legate de acest proces este crucială, pentru că doar așa se transmite un uh, semnal uh, transparent opiniei publice. Nu în ultimul rând, aspectele socioeconomice necesită o atenție sporită din partea guvernului. Aceste aspecte sunt amintite în raportul domnului Tenoc. Eu aș adăuga pur și simplu necesitatea de a ajunge la un mediu de afaceri mai stabil și mai previzibil. Și, în fine, sunt de acord cu domnul Tenoc în momentul în care cere o abordare mai inclusivă uh, referitoare la problemele minorităților. Deci, mulțumesc din nou domnului Tenoc. Îți mulțumesc, Edward. Și acum are cuvântul domnul Stier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit și eu pe domnul Tenoc pentru un raport foarte echilibrat care relevă progresele înregistrate de Muntenegru în anul trecut. o prioritate rămâne combaterea corupției și nu doresc să repet acum lucrurile spuse de antevorbitori, ci doresc să subliniez că, după părerea mea, deschiderea cap- cap- capitolelor 23 și 24 ar fi oportună în acest moment. Din punct de vedere al situației economice, permiteți-mi să spun că și în raportul uh, Comisiei Europene se uh, spune faptul că domeniul drepturilor de proprietate este armonizat, ține seama de achiul comunitar, dar că este nevoie de anumite îmbunătățiri pentru o mai bună uh, punere în aplicare a acestui domeniu. Și aici există anumite elemente specifice uh, companiilor de înregistrare unde, de exemplu, este nevoie de o mai bună uh, implementare a domeniului uh, legislativ. Salut, de asemenea, punctul 4 din raport, unde uh, se face referire la, la responsabilitatea guvernului de a explica mai bine beneficiile aderării Uniunii europene cetățenilor din Muntenegru. Cred că un asemenea semnal ar fi unul util. În concluzie, aș dori să spun că Muntenegru a înregistrat progrese, progrese uh, pozitive care sunt foarte bine oglindite în acest raport. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Nicula. doresc să-l felicit și eu pe raportor și să vă atrag atenția că referendumul din 2005 nu a fost unul controversat. Dar regulile respective au fost impuse Muntenegrului, pentru că era nevoie de uh, o majoritate de peste 50% pentru a-și uh, declara independența acest prag a fost uh, atins și aceeași claritate a fost exprimată uh, cu ocazia acestui uh, referendum. Trebuie să recunoaștem că politica externă a Muntenegrului în regiune este una dinamică și iniția- inițiativele respective au avut efecte pozitive și pe plan uh, uh, intern, însă trebuie să încercăm să coordonăm uh, inițiativele regionale ale Muntenegrului cu alte inițiative existente pe plan uh, regional. Știm cât de importante sunt capitolele 23 și 24 în, în negocierile cu UE. Până acum au fost închise deja două capitole de negociere și au fost stabilite uh, criteriile pentru alte șase uh, capitole. Vă aduc aminte că există un acord uh, provizoriu legat de stabilirea granițelor între Croația și Muntenegru. După toate problemele pe care le-am uh, văzut legate de nerezolvarea problemei frontierelor, este clar că avem nevoie de o foaie de parcurs uh, precisă, stabilită într-un calendar foarte clar, tocmai pentru a ușura aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană. Mulțumesc, acum dau cuvântul Comisiei, domnul Lange. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun care este poziția noastră vis-a-vis -vis de capitolele 23 și 24, statul de drept. Știți foarte bine că săptămâna trecută am raportat din acest punct de vedere în fața statelor membre. Și pentru prima dată am stabilit niște criterii Um, intermediare este pentru prima dată când recurgem la o asemenea metodă. Considerăm că aceste criterii intermediare acoperă toate aspectele relevante uh, legate de statul de drept din Muntenegru. De fapt, aceste criterii nu sunt elemente noi, ci sunt preluate din uh, planurile de acțiune din Muntenegru. Deci nu este nicio surpriză pentru Muntenegru uh, stabilirea acestor criterii și, de fapt, aceste capitole vor putea fi deschise pe data de 18 decembrie în cadrul uh, conferinței interguvernamentale. Aș dori să spun că în momentul în care am stabilit aceste criterii intermediare și uh, le-am discutat cu guvernul muntenegrin, ne așteptăm ca rezultatele să apară în perioada următoare. Deci, Sperăm că se va trece la, se va trece la acțiuni concrete în uh, perioada următoare și noi oricum vom raporta uh, pe o bază uh, bianuală. O altă sugestie din partea Comisiei Europene se referă la situația în care uh, peisajul politic din Muntenegru se va modifica, noi vom uh, recurge la propuneri diferite. Oricum, în general, uh, în prezentarea situației din Muntenegru, repetăm elementele regăsite și în acest raport, și anume că avem nevoie de o voință politică puternică pentru a atinge aceste obiective. Fără o voință politică puternică, toate aceste activități nu se vor transforma în realitate. Odată cu demararea acestor uh, capitole posibile pe data de 18 decembrie, considerăm că va fi posibil să deschidem și alte capitole. Știți foarte bine că capitolele 23 și 24 au un rol cheie și în perspectiva deschiderii altor capitole, deci uh, să sperăm că vom putea continua cu deschiderea altor capitole după ce vom fi deschis 23 și 24. Mulțumesc, domnule Lange. Doamna Iegle trebuie să plece, deci nu avem foarte mult timp. Drept urmare, dau cuvântul domnului Tanat pentru unele remarci scurte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am primit informații din partea unor uh, experți care provin din regiunea respectivă, care o cunosc mai bine decât aș putea eu. Deci mă bucură uh, comentariile colegii noastre Ivra Într-adevăr, ar fi util să recurgem la formulări similare în toate rapoartele care discută țările din Balcanii de Vest, care au statutul de țări candidat. Trebuie să recunosc că nu am examinat formulările precise din alte rapoarte, dar dacă veți propune amendamente din acest punct de vedere, cred că acestea ar fi într-adevăr utile. Sunt de acord că Există o problemă în Muntenegru legată de jurnalism în care se recurge la defăimare, de exemplu. Uh, nu, cred că exi- nu, nu cred că jurnaliștii ar trebui să se bucure de impunitate în urma defăimării actorilor politici. Chiar și eu Um, am fost acuzat de diferite activități, am fost acuzat că am, am uh, primit, că am fost plătit pentru că nu am fost suficient de critic și așa mai departe, dar cred că răspunsul uh, potrivit, sau cel puțin cel la care am recurs eu, este de a merge în uh, instanță împotriva jurnalistelor respectivi. Oricum, salut și referirea făcută la planul de acțiune pentru minoritatea romă. Este un plan de acțiune foarte important. Apoi domnul Raucek s-a referit la situația sindicatelor și așa mai departe. Uh, va trebui să văd exact care va fi propunerea dumneavoastră sunt dispus să examinez toate aceste elemente legate de drepturile lucrătorilor, deci achiul comunitar și în acest punct de vedere trebuie să fie respectat. Domnul Weigel s-a referit la capacitatea administrativă. Am luat act de această, de această remarcă, dar trebuie să profităm de experiența acumulată, de exemplu în Slovenia și în uh, Croația, nu trebuie să reinventăm roata pentru Muntenegru. Nu știu dacă am menționat acest lucru, cred că nu. Este vorba de uh, momentul deschiderii negocierilor pe marginea capitolului 8. Aici s-ar putea să avem o problemă legată de uh, subvențiile de stat pentru o uh, uzină de, uh, de aluminiu nu trebuie să uităm că crearea locurilor de muncă este o prioritate. Domnul Weigel a menționat brata șomajului înaltă în, în Muntenegru și uh, ar fi foarte util dacă anumite sectoare economice, cum este cel al turismului, s-ar consolida mai mult. Unii dintre antevorbitori s-au referit la problema legată de uh, frontiere. Mă îngrijorează faptul că acum se acordă concesii de exploatare a resurselor pe, pe, uh, de petrol și de gaze uh, pe platforma maritimă și dacă acest lucru se întâmplă înaintea trasării clare a frontierelor, s-ar putea să se ajungă la anumite probleme. Cred că ar fi mult mai bine dacă litigiile legate de frontieră ar putea fi rezolvate înainte de Uh, discutarea repartizării resurselor naturale. Domnul Demes Maca s-a referit la registrarea uh, electoratului. Este un punct foarte important din câte am înțeles eu, uh, alegerile s-au desfășurat uh, într-un mod corect, dar înregistrarea populației trebuie să fie făcută întotdeauna într-un mod adecvat. V-ați referit de asemenea la jurnaliști, care trebuie, desigur, uh, protejați. Doresc să mulțumesc și comenta- pentru comentariile domnului Vulianici. V-ați referit la crima organizată, un alt punct important sunt de acord cu tot ceea ce a spus domnul Cucan. Un mediu de afaceri uh, este foarte important pentru Muntenegru, care este o țară care folosește ca monedă euro. Domnul Stier, domeniul uh, drepturilor de autor, a proprietății intelectuale, și acesta este un domeniu la care mă bucur dacă veți veni cu anumite amendamente. Domnul Picula, dacă am înțeles eu, uh, era vorba de pragul, quorumul uh, la referendum. Într-adevăr, acest referendum a fost unul uh, de succes. Sper că m-am referit acum la toate punctele amintite de colegi și doresc să vă mulțumesc tuturor pentru informațiile voastre. Vă mulțumesc, domnule în termenul de depunere a amendamentelor în marginea acestui raport, raport este 5 decembrie la ora 12. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem direct la informarea prezentată doamna Iegle privind uh, informațiile din Tajikistan organizate între 4 și 7 noiembrie 2013. Aveți cuvântul, doamna Iegle. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu mi-ați spus cât timp am la dispoziție Domnul președinte, nu există nicio limită. Doamna Egler, voi încerca să fiu cât mai subcintă și aș dori să-mi rog uh, colegii să rămână în sală pentru că misiunile de observare a alegerilor sunt foarte importante. Deja din anul 2010 am uh, condus delegația care a, a participat la observarea alegerilor. Uh, în acest an, între 4 și 7 noiembrie, a fost organizată Uh, au fost organizate alegeri prezidențiale, a participat la delegația domnul Cassini din Italia, domnul uh, Speroni din Italia de asemenea, domnul Joachim Zeller și o colegă din uh, Spania. Am participat la, OS, la, la misiunea OSCE și ODIR și pot să vă spun foarte clar că am colaborat foarte bine un lucru care nu este de la sine înțeles în cadrul misiunilor de observare electorală. Însă, în acest caz, lucrurile au funcționat foarte bine și cred că analiza s-a bucurat de consensul uh, tuturor. Deci nu, exist, nu au existat puncte controversate între noi. Tajikistan uh, s-a obligat să, res, să respecte principiile OSCE privind organizarea alegerilor și din acest punct de vedere, desigur, unele puncte trebuie criticate și trebuie îmbunătățite pe viitor. Aș dori să subliniez acest uh, punct. Am uh, participat la ședințe de informare foarte utile, am purtat discuții foarte interesante cu autoritățile care au organizat alegerile cu partidele de opoziție și cele aflate la putere, cu cele două grupuri a căror candidați nu au putut participa la alegeri. Uh, este vorba de Partidul Social uh, Democrat și un partid uh, islamist faptul că aceste două partide nu au putut participa la alegeri a stârnit anumite critici în cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu trei persoane, președinții celor două partide politice și candidatul care nu a putut participa la alegeri, a devenit clar că mai este nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a se ajunge la o normalizare în Tajikistan pentru că și aceste partide doresc să se implice în dialogul politic, care din păcate nu are loc în Tajikistan. Candidata respectivă, care este o, o care face parte din mediul academic din uh, Dushanbe, Uh, mi-a spus că nu este acceptată în mediul musulman tocmai pentru că nu poartă uh, nu poartă costumul tradițional islamic. Discuțiile pe care le-am purtat au fost foarte utile și organizarea vizitelor noastre, de fapt, a fost una foarte bună și aș dori să mulțumesc delegației Uniunii Europene de la fața locului, ambasadorului Uniunii Europene de la Dușambe, care a contribuit foarte mult la calitatea informațiilor pe care le-am primit și la buna noastră pregătire. Președintele Rahman a fost reales cu 83% din voturile exprimate a fost uh, puțin, uh, un procent puțin mai mic decât la ultimele alegeri și uh, un lucru pe care l-am uh, observat a fost anularea foarte multor buletine de vot. Cred că este cred că a fost pentru prima dată uh, Uh, când uh, foarte mulți alegători și-au, au putut să-și exprime în mod liber un vot negativ, de fapt. Un alt aspect pozitiv pe care l-am remarcat în uh, secțiile de vot pe care le-am vizitat, cei responsabili pentru um, organizarea procesului electoral și-au asumat uh, de plin responsabilitățile și acest lucru s-a întâmplat mai ales în zonele urbane. În zonele rurale lucrurile poate nu au fost uh, mai puțin clare. Au existat, de exemplu, cazuri în care o persoană a, a votat pentru întreaga familie. Um, în plus, au existat și situații în care într-o cabină de vot se regăseau mai multe persoane eu, eu, de exemplu, am întâlnit o persoană care a venit cu cinci pașapoarte. Uh, bărbatul respectiv încerca să voteze în numele soției și a copiei care trebuiau să muncească în perioada respectivă, dar să sperăm că asemenea lucruri vor fi modificate pe viitor. Am uh, recurs la o declarație de presă comună împreună cu ODIR și o OSCE am uh, amintit elementele care mai trebuie, care trebuie să fie modificate, am cerut să se ajungă la o discuție politică în țară, am cerut implicarea tinerilor în procesul politic. Cred că tinerii uh, au posibilitatea să se implice în dialogul politic, trebuie doar să-și dorească acest lucru. Și important pentru delegația noastră a fost să dăm aceste imbolduri Dar cred că este nevoie până la urmă de o schimbare a mentalităților în acest, în acest stat. Și ajung la sfârșitul intervenției mele. Lucrurile s-au modificat din 2010 până acum, poate nu atât cât ne-am fi dorit noi, Dar trebuie să înțelegem că avem de-a face cu un stat care are o graniță de 1300 de kilometri cu Afganistanul este un stat în care cetățenii se tem și cetățenii își doresc stabilitate. Uh, tocmai de aceea l-au uh, reales pe fostul președinte și uh, încearcă să existe o colaborare între diferitele grupuri etnice și îmi doresc ca noi să participăm în continuare în mod activ la misiunile de observare electorală, pentru că astfel Uniunea Europeană uh, poate să își prezinte propriile valori, propriile idei și cred că din acest punct de vedere, delegațiile Uniunii Europene în uh, toate aceste state sunt foarte importante. Vă mulțumesc, uh, doamna Iegle, spune domnul președinte. Dacă îmi permiteți o întrebare legată de referitoare la situația relațiilor Tajikistanului cu Rusia. În contextul uh, politicii Rusiei față de uh, țările din Asia Centrală. Da, eu sunt membru al delegației cu, care discută relație cu Asia Centrală deja din 1999 și cunosc foarte bine această regiune țările din uh, regiune, chiar și Kazakhstanul, care face parte din Uniunea Vamală cu Rusia, consideră că uh, relațiile și cu Uniunea Europeană, dar de altfel și cu China sunt importante. Și toate aceste țări așteaptă din partea noastră nu neapărat mai mulți bani, pentru că primesc bani din alte părți, dar uh, așteaptă un sprijin intern Există această problemă în uh, regiune, în președinții uh, Nazarbayev, uh, Rahmon, de exemplu, nu prea discută între ei, mai mult discută despre unii despre alții, dar nu discută între ei. Și cred că aceasta este o problemă. Noi avem o, o sarcină legate de toate, toate aceste foste republici sovietice și avem o sarcină deosebită, mai ales când vine vorba de relațiile cu Tajikistan, care are această graniță comună cu Afganistanul și am putea să facem ceva. Și vă dau un exemplu. În urmă cu doi ani am uh, văzut standardele de la Ragun am uh, plecat din Dushanbe. Am văzut uh, barajul de la uh, Rangun a durat destul de mult călătoria pentru a ajunge acolo și mi s-a spus foarte clar că, de exemplu, acest baraj a fost uh, construit de China și din partea Uniunii Europene. Europene auzim doar de respectarea una, unor anumite criterii și standarde și așa mai departe. Deci, totuși, au, uh, mi se pare că Tajikistanul a înțeles care sunt uh, valorile europene și cred că Uh, este important să um, subliniem întotdeauna ceea ce este important pentru noi, pentru că nu putem concura cu China din punctul de vedere al finanțării diferitelor proiecte. Dar cred că țările din regiunea respectivă au înțeles acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Iegla. Încheiem și acest punct de pe ordinea de zi și vom uh, continua cu următorul punct de pe ordinea de zi, reînnoirea acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Uniunea Europeană și Rusia. Raportor este domnul Rucek, care îi dau cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un aviz din partea comisiei noastre pentru Comisia ITRE după cum ați spus și dumneavoastră înainte, este vorba de renoirea acordului de cooperare în domeniul științei și tehnologiei între Uniunea Europeană și uh, guvernul Rusiei. Avem un acord care a fost încheiat în anul 2000 și a fost renoit pentru 5 ani uh, în 2009. Deci, uh, propunerea deciziei este cu privire la o renoire ulterioară a acestui acord cu alți 5 ani în forma sa actuală. Scopul este să se intensifice uh, relațiile UE-Rusia în domeniul științei și tehnologiei. Există o jurisprudență pozitivă de cooperare în acest domeniu, ceea ce arată că, în ciuda uh, dificultăților numeroase pe care le avem cu Federația Rusă și pe care le-am putut reîntâlni și în ultimele zile când discutăm foarte mult despre Ucraina și presiunea pe care o exercită Rusia asupra țărilor din vecinătatea sa. Deci, în ciuda acestor dificultăți, există foarte multe domenii, precum știința și tehnologia, unde putem, într-adevăr, să colaborăm și în care putem să ne bazăm pe interese comune și pe beneficii comune atunci când promovăm inovarea și competitivitatea economică. Așadar, pentru toate aceste motive, aș vrea să lansez un apel uh, către Comisia ITRE, prin intermediul acestui raport, uh, aviz, să propună ca Parlamentul să își dea acordul pentru renoirea acestui acord pe știință și tehnologie. Mulțumesc! So, Thank you very much, uh, Mr. Rucek. There are no uh, interventions. Mulțumesc foarte mult, domnule Rucek. Nu există nicio cerere de cuvânt din partea colegilor, deci aș uh, vrea să vă spun deci că votul va avea loc pe 12 decembrie la Comisia AFET și votul de la ITRE pe 17 decembrie. Așadar, cam atât despre acest punct de pe ordinea de zi. Trebuie să vă anunț acum că vom anula următorul punct de pe ordinea de zi, și anume cea președintelui uh, Myanmarului. Uh, e vorba de discuția pe Myanmar, pe, care va fi re, uh, amânat pe Stras, reuniunea de la Strasbourg, următoarea noastră reuniune și o să reluăm ședința noastră în această după-amiază. Vă mulțumesc foarte mult și poftă bună!